Liebe, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dragi colegi, o să reîncepem uh, reuniunea noastră din această după amiază și o să votăm descărcarea agențiilor de la punctul 8 la punctul 40.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 Danke. Nein, nein, ich wollte. Genau. Ja, wir nehmen. Genau. Für später. Ja, genau. sehen Sie, was okay. ja. Ich habe noch Geißel. Dankeschön. Also, jetzt habe ich die Stimmlisten. So, wir fangen an. Mulțumesc, am primit listele de vot și o să începem cu descărcarea agențiilor de la 8 la 40. Raportoare doamna Ayala Zender, dorești doriți să luați cuvântul? Take the floor, Ines. Do you want to floor? Ines, vrei să iei cuvântul? You the rapporteur, are you? Do you want to? Yeah. Do you, in case of, do you want to take the floor? No. Thank you. No. Nu vrei să iei cuvântul? Bine. În principiu nu doream, dar doream totuși măcar să permitem uh, colegilor din toate grupurile să vină în sală, să le lăsăm, nu știu, câteva minuțele răgaz. Votul este foarte important și încă sunt pe drum. Vă rog, aveți răbdare un pic. Ja, ich hoffe es auch, aber ich habe heute Morgen angegeben und gesagt. Da, dar totuși în această dimineață am spus clar că începem la ora 3 și de aceea vom începe la 3, pentru că avem foarte multe voturi și trebuie să le terminăm. Așadar, punctul 8 de pe ordine de zi, e vorba de raportul orizontal Cred că lipsesc colegi de la toate grupurile, așa că trecem la vot. Amendamentul 2. Deci, raportul uh, orizontal, punctul 8, uh, amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru două părți. Pentru prima parte, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 6, prima parte, s-a deschis votul. Amendamentul 6, uh, prima parte, s-a deschis votul. The vote is open. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Partea a doua de la amendamentul 6, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, Amendamentul 8. Acolo am ajuns. Împotrivă, abțineri. Trebuie verificat. Amendamentul 8, vă rog. S-a deschis votul la amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 9 cu amendament oral. Împotriva amendamentului nu există obiecții, deci pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Amendamentul 10. Este vorba de raportul orizontal, după cum am spus de mai multe ori, raportul orizontal, punctul 8 de pe agenda, descărcarea de gestiune. Punctul 8 de pe agenda. Ați votat, așa cum a fost indicat, pe lista de votare până acum. Enough. Enough. Enough. Enough. Yeah, we call that discipline. And when it's Asta se numește disciplină, spune doamna președinte. Vă rog, v-am spus că voi începe ședința la ora 15 fix. Am așteptat două minute, deci am început cu două minute de întârziere, adică 120 de secunde. Amendamentul 10. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. Cea de-a doua parte, uh, pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Amendamentul 12, cea de-a doua parte, verificăm.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 Verificăm. 16. ce pentru împotriva abține se adoptă. 18 cu amendament oral. Nu există obiecții pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 devine caduc, căci s-a adoptat 17. 20 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, da, se adoptă. 21 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 devine caduc, 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 26, verificăm, vă rog, votul s-a deschis. Se respinge. Compromisul 1 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 30 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 32 pentru, împotrivă, abțineri uh, se respinge, 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 34 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, 35 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, 36 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, empl 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, M plus 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, M plus 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, M plus 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, M plus 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, M plus 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, libe 1 se acoperă, libe 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, libe 3 pentru, împotrivă, aici trebuie să verificăm, libe 3, verificăm. Prima parte, da. Uh, libe 3, prima parte, pentru, verificăm. Votul s-a încheiat, se adoptă. Cea de doua parte este deja acoperită, libe 5 uh, pentru, împotrivă, abțineri uh, se respinge, libe 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, libe 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, libe 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întreaga rezoluție. Acum vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis, 20 la 2, două uh, abțineri. Felicităm uh, pe doamna raportor, doamna Ela Sender. Uh, continuăm cu punctul 9 de pe ordinea noastră de zi. ACER. Amendamentul 2. Uh, vot cu apel nominal, acordarea descărcării. Votul s-a deschis. Uh, amendamentul 2. Votul s-a închis, se acordă descărcarea. Amendamentul 3 și 4 devin caduce, iar acum uh, decizia cu privire la descărcare, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se acordă descărcarea cu aceeași majoritate și uh, închiderea conturilor. Nu e nevoie de vot aici. Continuăm cu rezoluția, amendamentul 8, uh, amendamentul 9 uh, pentru împotrivă abțineri se respinge, amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri uh, se adoptă, amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri se respinge, amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri respins, amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri respins, 14 pentru împotrivă, abțineri respins, 15 pentru, împotrivă, abțineri uh, respins, 16 pentru, împotrivă, abțineri uh, uh, se respinge, 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 18 devine caduc, 19 pentru, împotrivă, nu devine caduc. Trebuie să votăm uh, amendamentul 18, spune doamna președinte. Doamna președinte, îți cere scuze. Amendamentul 18 uh, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abține, respins, 23 pentru, împotrivă, abține, respins, 24 pentru, împotrivă, abține, respins, 25 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri respins, 27 pentru, împotrivă, abțineri respins, uh, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri respins, 7 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Uh, votăm rezoluția în ansamblu său, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă 19 la 5. Felicitări uh, raportoarei. Trecem la OAREC. Organismul Autorităților Europene de Reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri uh, se adoptă. Votăm decizia pentru acordarea descărcării pe ansamblu. Vot cu apel nominal. Uh, Merge foarte încet, spune doamna președinte. Încă ne mai lipsește un uh, vot. Vă rog, uh, apăsați butonul. Vă rog, apăsați butonul. Votul s-a închis. Da, nu s-a apăsat niciun buton. 19 uh, pentru, 5 împotrivă, mulțumesc. Asta înseamnă că uh, se închid și conturile și începem cu rezoluția amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 11 uh, pentru, împotrivă, abțineri, respins, 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 14 pentru, nu, 13 sunt doamna președinte și se scuză. Pentru, împotrivă, abține se adoptă. 14 pentru... Nu. E compatibil cu amendamentul 13. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm uh, rezoluția în ansamblu său. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 20 la 3, felicitări uh, raportare. Acum, uh, Centrul de Traducere pentru Organismele Uniunii uh, Europene. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm decizia de acordare a descărcării în ansamblu. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. Decizia de a închide conturile este una implicită și ajungem la rezoluție. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, compromisul 1 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, amendamentul 8 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, 9 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, votăm rezoluția, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis, 21 uh, la 3, uh, felicitări raportoarei. Și ajungem mai departe, uh, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot cu apel nominal pentru decizia de descărcare a CDFOP. Votul s-a închis. 21 la 4, minunat. Asta înseamnă și că se închid conturile. Rezoluția, amendamentul 6 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă verificăm aici, amendamentul 7. S-a încheiat verificarea, se respinge uh, amendamentul 8 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 9 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 10 uh, pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, Empl uh, 1 e acoperit, Empl 2 pentru împotriva abține se adoptă, uh, Empl 3 acoperit, Empl uh, 4 pentru împotriva abține se adoptă, Empl 5 este acoperit, Empl 6 pentru împotriva abține se adoptă, Empl 7 pentru împotriva abține se adoptă, Empl 8 pentru împotriva abține se adoptă, Empl 9 este acoperit, votăm rezoluția în ansamblu său, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis 22 la 3. Felicitări uh, raportoare. Deci mai departe. Ce pol? Amendamentul 1 pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. Uh, votăm uh, acordarea descărcării în ansamblu. Vot pe nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 22 la 4. Asta implică și că se închid conturile și începem cu rezoluția amendamentul 6 pentru, împotrivă abțineri se uh, respinge, 7 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 8 uh, pentru, împotrivă abțineri respins, 9 pentru, împotrivă abțineri respins, 10 pentru, împotrivă. Va trebui să verificăm amendamentul 10. Cred că a fost respins, dar nu sunt sigură. Haideți să verificăm. Se adoptă. Amendamentul 5 uh, pentru împotrivă abține se adoptă. Libe 1 și Libe 2 sunt acoperite. Libe 3 uh, prima parte pentru împotrivă abține se adoptă. Nu există cea de-a doua parte. Uh, amendamentul 4 Libe pentru împotrivă abține se adoptă. Libe 5 pentru împotrivă abține se adoptă. Libe 6 pentru împotrivă Putem verifica liber 6? Haideți să verificăm liber 6. Votul s-a închis, se adoptă. EASA, amendamentul 1 pentru. Am ah, cer scuze, spune doamna președinte, votăm rezoluția în ansamblu său, vot cu apel nominal, îmi cer scuze. Votul s-a deschis, votul s-a închis. 22 la 5. Felicitări uh, raportoare. Mulțumesc. EAZA. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Decizia pentru descărcare, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 22 la 5, vă mulțumesc foarte mult. Asta înseamnă că se și închid conturile. Rezoluția amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri uh, respins. Amendamentul 8 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 uh, devine caduc. Amendamentul 13 pe două părți, prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă abțineri respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 18 și 19 sunt retrase. Amendamentul 5 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Tran 1, 2, 3 sunt acoperite. Tran 4 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Tran 5 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă tran 6 pentru, împotrivă abțineri se adoptă tran 7 pentru, împotrivă abțineri se adoptă tran 8 pentru, împotrivă abțineri se adoptă tran 9 pentru, împotrivă abțineri se adoptă tran 10 pentru, împotrivă abțineri, RAN 11 și 12 sunt acoperite. Rezoluția în ansamblu său sunt gata să vă întreb câteodată dacă vreți să votăm în uh, bloc. V-aș ruga să vă grăbiți puțin. mașinăria încă mai socotește. Vă rog, apăsați cu toții butonul, da, 27 deja. Derek, asta este obstrucționare, de-a dreptul. 22 de voturi pentru, 4 împotrivă, felicitări raportoarei EAZO. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Decizia de descărcare, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Credeți-mă, veți fi recunoscători în această seară că ne grăbim așa. Uh, mulțumesc foarte mult. Se adoptă. Am înțeles că am, des, uh, am acordat descărcarea și închiderea contului. Amendamentul 8 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotrivă Aici trebuie să verificăm, cred eu. Cred că este respins, dar verificăm amendamentul 12. Da, respins amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 16, uh, devine cadu, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă mm, amendamentul 19, devine caduc, uh, amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 22 pentru, împotrivă abținere adoptat, 23 pentru, împotrivă abținere se adoptă, 24 pentru, împotrivă abținere se adoptă, 25 pentru, împotrivă abținere se adoptă, 26 pentru, împotrivă abținere se adoptă, 5 pentru, împotrivă abțineri respins, 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Libe 1 pentru, Uh, acoperit, libe 2 acoperit, libe 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 4, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, libe 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, libe 6 acoperit, libe 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, libe 8 pentru, Împotrivă abține se adoptă rezoluția în uh, ansamblu său, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se uh, adoptă, felicitări raportoarei. Uh, AB, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se uh, adoptă. Amendamentul 2 devine caduc. Decizia de a acorda descărcare, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 23 la 4. Se închid și conturile. Rezoluția amendamentul 7 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă abțineri verificăm amendamentul 9. Putem verifica amendamentul 9? Votul s-a închis, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar putem să verificăm. 12, verificăm 12. Respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 18 devine caduc, 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 23 pentru, împotrivă, abțineri. Puteți să ridicați din nou mâna? Cine era pentru? 23 pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. Amendamentul 24? Da. Haideți să verificăm 23. 35 de voturi pentru 11 împotrivă. Foarte, foarte încet lucrează consolele de vot. Uh, se uh, adoptă, da. Era vorba de amendamentul 23, uh, 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins, amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri respins, 29 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri respins, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Econ 2 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Econ 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Econ 4 este uh, caduc, Econ 5, 6, 7 în bloc pentru, Împotrivă, abțineți, adoptă. Econ 8 și 9 devin caduce. Econ 10 pe împotrivă, abțineți, adoptă. Rezoluția în ansamblu său, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Did everybody push the button? A apăsat toată lumea butonul de vot? S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportoare. ECDC. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Decizia de a acorda descărcare vor prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 3 și 4 se Închid conturile. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pe, pe două părți. Prima parte amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. NV1 și 2 sunt acoperite. Putem vota un bloc de la 3 la 12, de la 3 la 11, în bloc. Bine, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. În v 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Întreaga rezoluție prin apel nominal. Să deschizi votul. die äh, linguistische und die sprachliche Überarbeitung anerkannt und daher stimmt das ursprünglich in den Zugang.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 acestui amendament și se supune votului textul inițial, amendamentul 18. Amendamentul 18 de la punctul de pe ordinea de zi 18, Agenția Europeană pentru Produse Chimice. Amendamentul 18 spune acknowledges the fact, deci recunoaște faptul că echilibrul de gen este de 44 la 56%. Da. Vreau să fie toată lumea conștientă de faptul că supunem votului versiunea inițială a textului, pentru că modificarea lingvistică nu a fost acceptată de raportoare. Intervenție fără microfon din sală. Așa. <laughs> Cred că se distrează interpreții, spune doamna președinte. There's always some surprise when you... Întotdeauna apar uh, surprize la rezultate. În fine, amendamentul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 caduc. Vot prin apel nominal. Decizie de a acorda descărcare de gestiune. Unfassbar. Ja. The vote is closed. S-a închis votul. 21 la 5, mulțumesc. Se închid și conturile. Minutul 7 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 8 se retrage. Amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral al raportare doamna Ayala Sender. Se opune cineva? Nu sunt obiecții. Votăm amendamentul pentru,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 Verificăm la 18. Verificarea electronică la 18. S-a închis votul. Se respinge. 19 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se respinge cu aceeași majoritate. Să verificăm electronic. 19. S-a închis votul. Se adoptă. În momentul 5, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 6, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. NV1 până la NV5, putem vota în bloc? Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. NV6, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Putem vota de la 7 la 13, NV, NV9 este acoperit. Putem vota în bloc aici? Haideți, NV7 până la 13 în bloc. Pentru împotriva abțineri se adoptă. NV14 este acoperit. Rezoluția în ansamblul său. Vot prin apel nominal să deschizi votul. Acum sunteți mai rapizi decât mine. S-a închis votul. 22 la 5. Felicitări raportoare. Agenția Europeană de Mediu, amendamentul 1 pentru, împotriva, ține să adoptăm Decizie de a acorda descărcarea. Prin, vot prin apel nominal să a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 6. Se închid conturile, de asemenea, rezoluția acum, amendamentul 10, pentru împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 11, compatibil, pentru împotriva abțineri, pentru împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru împotriva abțineri se respinge, cred eu. Haideți să verificăm la amendamentul 12. Eu cred că se respinge. Amendamentul 12. S-a închis votul.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 8 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. NV1 acoperit, NV2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. NV3 acoperit, NV4 până la NV6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. NV7 acoperit, în bloc 8, 9, 10, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votul asupra rezoluției în ansamblu să văd prima apel la minus, deschis votul. S-a închis votul. 23 la 4. Felicitări raportare. FK, Agenția Europeană pentru Control Pescuitului, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Decizia de a acorda descărcare de gestiune vă prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se acordă descărcarea de gestiune. Se închid și conturile. Rezoluția amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Peș 1 până la 3 sunt acoperite, peș 4. Cine este pentru, împotriva? Haideți să verificăm peș 4. S-a deschis votul. Eu cred că s-a respins. S-a închis votul. Se adoptă. Pe 5 acoperit. Pe 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, nu, nu știu, dar haideți să verificăm. S-a închis uh, votul, se adoptă. Pe 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Peș 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Peș 9 pentru, împotriva, abțineri, verificăm peș 9. Peș 9. S-a închis votul. Se adoptă. Peș 10 și 11 sunt acoperite. Peș 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă peș 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, peș 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, peș 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Să verificăm. La peș 15. Uneori se schimbă majoritățile și se respinge. Pe 16 s-a acoperit, rezoluția în ansamblu său, vot prin apel luminos, a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, raportoare. Trecem la EFSA, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Decizia de a acorda descărcare de decizie vor prin apel luminos, să deschis votul. S-a închis votul. Se acordă descărcarea, deci se închid și conturile. Amendamentul 9 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 12 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 13 pentru. Împotriva. Verificăm amendamentul 13. Amendamentul 13 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotriva abțineri se respinge. 24 pentru, împotriva abțineri se respinge. 25 îmi pare rău, la 24 se adoptă, spune doamna președinte. 25 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotriva, abțineri, verificăm amendamentul 26. Să vedem care este rezultatul. Eu cred că se adoptă. Dar este dificil să-mi dau seama. Da, se adoptă. Amendamentul 27. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 28. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri se respinge. 34 pentru, împotriva abțineri se respinge. 35 pentru, împotriva abțineri se respinge. 36 pentru, împotriva abțineri se respinge. 37 pentru, împotriva abțineri se respinge. 38 pentru, împotriva Verificăm amendamentul 38. Eu cred că se adoptă, dar nu sunt sigură. E greu de văzut. S-a închis votul, da, se adoptă. 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă aceeași majoritate. 40 pentru, da, 39, doriți să verificăm? Verificăm amendamentul, amendamentul 39, s-a deschis votul. Se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 42 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44. Verificăm electronic. să deschis votul. să adoptăm 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri se respinge. 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem vota în bloc NV4 până la 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. NV7 pentru, împotriva abțineri se respinge. NV8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. MV9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. MV10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Putem vota în bloc de la 12 până la 15. Desprezece separat. Și mai trebuia 11. MV, MV11 pentru Împotrivă, abțineri se adoptă. MV12 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. MV13 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. MV14 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. MV15 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. MV16 s-a acoperit. Rezoluția în ansamblul său, vot prin apel nominal, să deschis votul. S-a închis votul. 23 la 5. Mulțumesc. Felicitări raportoare. Trecem la EIG. Institutul European pentru Egalitatele Șanse, vot amendamentul 1 pentru motivul ține se adoptă. Decizia de a acorda descărcare de gestiune prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Se închid și conturile. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă.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 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Fem 1 e acoperit, Fem 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Fem 3 și 4 acoperite, Fem 5 până la Fem 9, putem vota în bloc? Da, mulțumesc. Nu se poate. Bine, atunci Fem 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Fem 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Fem 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Fem 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Fem 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Fem 10 este acoperit. Rezoluția în ansamblul său. Vot prin apel nominal. să deschis votul. S-a închis votul. 23 la 5. felicită raportoarei. EIOPA. Asigurări și pensii ocupaționale. Amendamentul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Acordarea descărcării de gestiune, va prea prelumina să deschizi votul. S-a închis votul. 22 la 5. Mulțumesc. Se închid și conturile. 6 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă 9 pentru, împotriva abțineri se respinge 10 pentru, împotriva abțineri se respinge 11 pentru, împotriva abțineri se respinge compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 este caduc, amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Econ 1. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem vota Econ 2 până la Econ 9 în bloc. Econ 2 până la 6. Bine, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Econ 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7, 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Econ 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, rezoluția în ansamblul său, Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportoare. EIT, EIT Amendment 1 in favor. Amendamentul 1 la Institutul European de Inovare se adoptă. Decizia pentru a da descărcarea, vot cu apel nominal. S-a închis votul și se adoptă. Deci se închid conturile. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. 10 două părți. Prima parte cinei pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se respinge. 11 pentru împotriva abțineri respins. 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Caduc 13, 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Rezoluția, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Felicitări raportoarei. Emma, acum amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Decizia de a acorda descărcarea, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis. Se adoptă se încheie conturile, deci rezoluția acum amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru împotriva abțineri se respinge, 9 pentru împotriva abțineri se respinge, 9 pentru, nu, 10 pentru împotriva abțineri se respinge, 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 12 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 15 pentru, împotriva, abțineri respins, 16 pentru, împotriva, abțineri respins, 17 pentru, împotriva, abțineri respins, 18 se a retras, 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 21 pentru, împotrivă, abțineri respins, 22 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar putem verifica, vă rog, 22. Și se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, NV1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV2 pentru,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 Centrul de monitorizare pentru uh, droguri și uh, dependență, amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri uh, se adoptă decizia de a acorda descărcarea vot cu apel nominal. S-a deschis votul. și se închide votul și se acordă descărcarea. Aceasta înseamnă închiderea conturilor. Acum rezoluția amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru împotriva abțineri se respinge, 10 pentru, împotrivă, abțineri, 11 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, libe 1 până la 5 sunt acoperiți, libe 6 până la 8 în bloc, nu, libe 6, vine pentru, împotriva, abțineri se adoptă, libe 7, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, libe 8, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Libe 9 se acoperă deja, deci rezoluția ca tare, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. 24 la 4, felicitări raportorului. Acum EMSA, amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Rezoluția pentru a oferi descărcarea s-a deschis votul cu apel nominal. S-a închis și se acordă descărcarea, se închide contul, deci amenda, rezoluția amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 9 caduc, amendamentul 10 în două părți, prima parte cinei pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se respinge. 11 pentru, împotriva abțineri se respinge, 12 pentru, împotriva Haideți să verificăm. Amendamentul 12, haideți să-l verificăm. Se adoptă. Amendamentul 13 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Tran 1 până la tran 5 sunt acoperite și atunci tran 6 până la tran 8 dacă sunteți de acord în bloc. Bun, sunteți de acord. Deci 6 până la 8 cine pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 și 10 sunt acoperite, rezoluția în totalitatea sa, vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul, 24 la 4 și felicitări raportoarei. Mai departe, ENISA, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendam, decizia de a acorda descărcarea, vot cu apel nominal, s-a deschis votul.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 13 îi caduc, 14 două părți, prima parte cinei pentru, împotriva, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva, abțineri se respinge, 15 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 7, ce anume? A, da, trebuia să fie caduc, da, 17 pentru cine este pentru împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. A rezoluția în totalitatea sa acum și vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Mai trebuie să mai voteze o persoană. S-a închis acum votul și felicitări raportorului Portoarei, Agenția Europeană a Căilor Ferate, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Decizia de a acorda descărcarea cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă ceea ce înseamnă închiderea contelor, rezoluțiile, acum amendamentul 6 pentru împotriva abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm amendamentul 6, vă rog. Amendamentul 6. S-a făcut o verificare și a arătat respingere. Amendamentul 7 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 10 pentru împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 11 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 12 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Da, amendamentul 13, uh, deci verificare. S-a deschis verificarea, s-a închis și se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă.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 și s-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului. Euratom, amendamentul 1, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Decizia pentru a acorda descărcarea s-a deschis votul, vot cu apel nominal. S-a închis și se adoptă. Ceea ce înseamnă închiderea conturilor, rezoluția. Acum amendamentul 6, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm rezoluția în totalitatea sa. Vot cu apel nominal. Și s-a închis. Felicitări raportoarei. Acum ESMA, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm de decizia de a acorda descărcarea ca atare. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul.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 Bine. S-a încheiat verificarea și se respinge. Îmi pare rău. Compromisul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 e caduc, amendamentul 15 pentru împotriva abțineri se respinge. 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Econ 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Econ 2 acoperit. Econ 3 până la Econ 8 în bloc. Econ 3 până la Econ 8, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă și acum rezoluția, vot cu apel nominal. și se închide votul 25 pe 4. Acum ETF, Fundația Europeană de Formare, amendamentul 1, cinei pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Decizia de a acorda descărcare a avut cu apel nominal, s-a deschis votul. Mașina tot nu a numărat două persoane, s-a închis votul acum. S-a închis votul acum. 23 la 4, mulțumesc foarte mult. Se închid conturile, rezoluția acum, amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 10 e caduc, 5 se adoptă, 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Emplu 1 este acoperit, Emplu 2 până la 6 putem face vot în bloc? Da. Bine, mai departe 2 până la 6, deci vot în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 și 8 sunt acoperite, rezoluția vota cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportoare. Acum Eulisa, amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Decizia de a acorda descărcare, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și deci se închid conturile. Rezoluția în totalitatea sa, amenda, nu, rezoluția amendamentul 6 cu amendament oral. Obiecții împotriva amendamentului oral nu sunt. Cine pentru, împotrivă, aveți dumneavoastră ceva? Nu e nicio obiecție. Amendamentul 6 cu amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 8. Verificăm 8. Se respinge. Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri respins. 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, libe 1, 2, 3 sunt acoperite, sunt acum libe 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, libe 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, libe 6 pentru împotriva abțineri se adoptă și rezoluția acum vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis 25 la 4, majoritate, felicitări și doamnei raportor. EU OSHA, acum amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Decizia de a acorda descărcarea vot cu apel nominal, să deschizi votul. S-a închis 25 la 4 și se adoptă. Deci, amendamentul 6. Acum, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 8. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 7 cade pentru împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Bun, votăm partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum Empl 3 până la 5 e acoperit, Empl 6 se acoperă, adopt, se adoptă urm, rezoluția, așadar deschidem votul pentru apel nominal la întreaga rezoluție. O persoană în plus de la SJD. S-a închis votul. 25 la 4, Fericită raportoarei. Eurofound, Demandantul 1, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Decizia de a acorda descărcarea, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă Acum rezoluția. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 caduc, 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, 13 a fost retras, 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru împotriva abțineri se respinge, 16 pentru împotriva abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 16. Verificăm amendamentul 16. S-a închis verificarea și se respinge. Amendamentul 17 pentru împotrivă abțineri. 17 deci pentru împotrivă abțineri. Verificăm amendamentul 17. Amendamentul 17 așadar. Verificăm. S-a închis verificarea. Se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 19 pe, caduc. 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 22 pentru, împotriva, abțineri respins. 23 pentru, împotriva, abțineri respins.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 4 până la 7 sunt acoperite. Rezoluția acum vot cu apel nominal să deschis votul. The vote is closed and it is adopted. S-a închis și felicitări raportoarei. Eurojust acum, amendamentul 1, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă rezoluția, adică decizia de a acorda descărcarea, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă în mod clar. Se închid conturile și acum rezoluția amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru împotriva abțineri se respinge. 9 pentru împotriva abțineri se respinge, 10 pentru, împotriva abțineri se respinge, 11 pentru, împotrivă, pentru, trebuie să-l verificăm, amendamentul 11, îl uh, verificăm, vă rog. Se adoptă, nu, se respinge, îmi cer scuze. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 1 pentru acoperi, 2 pen, se adoptă 3 pentru împotriva abțineri se adoptă 4 pentru împotriva abțineri se adoptă 5 acoperit 6 pentru împotriva abțineri Libe 6 trebuie verificat. Bine, îl verificăm pe Libe 6 și s-a verificat și se adoptă. Rezoluția. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Votul s-a închis, așadar, și se adoptă foarte clar. Felicitări raportoarei. Europolul, acum amendamentul 1. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Decizia de a acorda descărcarea, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Aceasta înseamnă închiderea contului. Rezoluția acum, amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă 9 pentru împotriva abțineri se adoptă 10 pentru împotriva abțineri se adoptă 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Libe 1 și 2 sunt acoperite, libe 3 trebuie să-l votăm pentru împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru... Eu cred că e respins. Haideți să, haideți să verificăm. Libe 5... Pardon. Se verifică. S-a închis, se adoptă. Libe 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, libe 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, libe 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, iar acum rezoluția, vot cu apel nominal. S-a deschis votul și s-a închis. 25 la 4, felicitări raportoarei. Iar acum Agenția pentru Drepturile Fundamentale, amendamentul 1 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Decizia pentru a acorda descărcarea, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Și s-a închis. 24 la 5. Se închid conturile. Rezoluția amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, Libe 1, 2 acoperit, 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 5 pentru, haideți să-l verificăm pe 5. Se adoptă. Libe 6 pentru împotriva, abțineri se adoptă, Libe 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, libe 8 este acoperit, libe 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția în totalitatea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă felicitări raportoarei. Frontex, amendamentul 1, pentru împotriva abțineri se adoptă. Decizia de a acorda descărcarea, vot cu apel nominal, s-a deschis votul.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 Vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Să respingem, ce scuze, 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Putem să verificăm pe 13. și am uh, încheiat verificarea și se adoptă. Libe 1 până la 3 acoperite, Libe 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, Libe 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, Libe 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, Libe 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția în totalitatea s-a avut cu apel nominal. S-a închis votul și se adoptă clar. Felicitări raportoarei. GNSS acum, GSA. Da, da, că e caduc, spune doamna președinte, despre un amendament dinainte. GNSS uh, pentru 1, 2, împotriva abțineri se adoptă decizia de a acorda descărcarea, vot cu apel nominal, s-a deschis votul.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 Amendamentul numărul 5 pentru împotriva să abțineți să adoptă și acum rezoluția a avut cu apel nominal s-a uh, deschis votul. So, the vote is closed. Sorry. S-a închis votul. Closed. Yeah. Congratulations to the rapporteur. Felicitări uh, raportoarei pentru ultima descărcare și domnul Matias acum. Κυρία Πρόεδρε, στην Doamnă președinte, la votul proiectului de raport pentru buget pentru Parlamentul European, la amendamentul 3, Secretariatul a omis să-mi treacă și mie numele printre colegii Cernetski, Fito, Gosievska și Sulit. Și numele meu ar trebui adăugat la acest amendament. Okay. Talk about amendment 3. I'm talking about amend uh, vorbiți despre amendamentul 3, nu? Da, mă refer la amendamentul 3. Secretariatul trebuie să treacă și numele meu uh, acolo. Ați semnat și dumneavoastră acest amendament? Da, l-am semnat. mm-hmm. Bun, atunci o să cerem să se facă așa, să se treia. Mulțumesc. Foarte bine. Acum aveți lista de votare la următorul punct și continuăm cu descărcarea de gestiune a Parlamentului. Raportorul este Denis de Jung. Dorește raportorul cuvântul? Nu? Atunci putem începe. Hmm? Yeah. Amendment. Yeah. Amendment. Amendamentul 3. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri eh, se respinge. Decizia de acordare a descărcării, vot cu apel nominal, eh, votul s-a deschis. Încă lipsesc două voturi. Votul să închizi. Nu știu cine lipsește. Tamaș. 28, 27. Mai e cineva? Nu? Votul s-a închis. Se acordă descărcarea. Rezoluția. Bineînțeles, înțelegem că se închid conturile. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să facem asta cu apel nominal. Votul s-a deschis, deci verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 și 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 devine caduc, 11 devine caduc, 12 retras, 13 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Nu e deloc clar. Votul s-a închis. Se adoptă. pe ce devine caduc. 16. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă abține se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă abține se adoptă. 15 pentru. Împotrivă se respinge. 17 devine caduc dacă 16 se adoptă, așa stau lucrurile, deci 18 pentru, împotrivă. Haideți să facem totul electronic, 18, verificăm, 18. S-a uh, încheiat votul, nu un vot în plus de la PP. Bun, 18 voturi împotrivă se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri respins. 20 verificăm. Check is over. Se încheie votul. Respins 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 devine caduc, 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 devine caduc, 26 vot pentru, împotrivă, abțineri, respins două părți, ce de două parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 28. Uh, Haideți să verificăm 28.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 împotrivă, abține, se adoptă, 35 devine caduc, 37 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, 38 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica 39? Verificăm 39. Cred că se adoptă, da, 40 devine caduc, 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Da, putem verifica, 42. Da, verificăm 42. Se adoptă. Îmi pare rău. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Cred că se adoptă, dar nu sunt sigură. 44. Se adoptă. 45 devine cadou, 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 47 pentru, împotrivă,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 Se închide votul. Respins, îmi pare rău. 52 uh, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, verificăm 51. S-a închis votul, 17 voturi pentru, 53 pentru împotrivă abține se adoptă. Da, verificăm 53. Se adoptă 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Da, verificăm 54, da, verificăm. S-a încheiat votul, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56, verificăm. S-a încheiat uh, votul, se adoptă 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 s-a retras, 57 devine caduc. Ba nu, se scuze, doamnă președinte, 57 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, 59 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, 60 retras, 61 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, da, verificăm 61. Verificăm. Se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm compromisul 2. Verificăm compromisul 2. Toată lumea este pentru. Bun. Putem trece direct la compromisul 3. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se acopă amendamentele 68, 70, ajunge la 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 76 devine caduc. Și ajungem la compromisul 5. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la 86 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri Putem verifica 86, prima parte. Se adoptă cea de doua parte cu amendament oral pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, 87 pentru, împotrivă, abține, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 până la 95, vot în bloc pentru, împotrivă, Noi am uh, solicitat vot cu apel nominal la amendamentul 91, de la amendamentul 91 până la 95. Cererea a fost înaintată secretariatului. Uh, cu colegii Flanagan, uh, Gerbranti, Peticini și eu însumi. Da, dar uh, solicitarea trebuie, solicita, trebuie susținută de cei șase membri. Care sunteți cei șase? Ridicați mâna. În regulă. Bun. Vot cu apel nominal uh, de la 91 la 95. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă 90. Da, 91 până la 95 au fost respinse, de aceea supun la vot 89. 89 a fost adoptat. Sunt gata să verific dacă aveți dubii. 90 devine uh, caduc. 96 retras, 97... ...97 votăm pentru, împotrivă, abține, se uh, adoptă. 98 devine caduc. 99 la fel. 100 la fel, 101 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 102 devine caduc, 103 devine caduc, 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. 104. verificăm. Deci, resping 105 pentru împotriva abțineri se respinge, 106 pentru împotriva abțineri se adoptă, 107 și 108 pentru împotriva abțineri se adoptă, 109 devine caduc, 110 pentru împotriva abțineri respins 111 și 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 am, a fost retras, 114 până 117 retrase, 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 120 și 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120 Vreți să verificăm? Bun, 122 verificăm. Verificăm 122. Respins. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul nou pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 devine caduc. Și continuăm cu compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 147. Pentru împotriva abțineri se adoptă 148 pentru împotriva abțineri se adoptă 149 și 150 pentru împotriva abțineri se adoptă 150 și 51 pentru împotriva Haideți să verificăm. 151 și 152. Verificăm. Vodul s-a închis. Se adoptă. 153 și 154. Pentru, împotrivă, abțineri. Aceeași majoritate se adoptă. 150 5 devine caduc, 156 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotriva, abțineri, respins. 158 pentru, împotriva, abțineri, respins. Da, verificăm 158. 158 uh, se încheie verificarea votului, uh, se respinge. 160 și 61 pentru, împotrivă, abțineri, uh, respins. Da, verificăm de asemenea. Respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm că nu văd nimic, 159. Se încheie votul, se respinge. Aceeași majoritate. 162 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, verificăm 163. Se uh, adoptă. 164 uh, devine caduc, 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 retras, 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 uh, devine caduc. 170 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 170, verificăm, 170. S-a încheiat votul. Se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 172 și 173 devin caduce, 174 pentru, împotriva abțineri se respinge. 175 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 175, după părerea mea se adoptă. 175, s-a încheiat votul. Respins. Aceeași majoritate. 176 uh, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 177 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 178 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm 178. S-a încheiat verificarea, se respinge. 179 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 180 pentru împotrivă, abțineri. 180, verificăm 180. Verificăm 180. S-a încheiat votul. Se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Dar trebuie totuși să verificăm 182 părerea mea. 182. S-a încheiat votul. Respins. 183 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins, dar haideți să verificăm, 183, 183, s-a încheiat votul, se adoptă. 184 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 185 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. Amendments 4192. Mai multe amendamente sunt caduce. 192. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 193 este retras. 194 cu amendament oral. Nu se opune nimeni. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, cred că se respinge, dar haideți să verificăm 194, 194, verificarea electronică, s-a închis, s-a încheiat votul, se adoptă. 194 se adoptă. 195 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, verificăm. 199, verificăm. S-a încheiat votul, se respinge. 200 pentru, împotriva, obțineri. Cred că se adoptă, dar vom verifica electronic. Se adoptă. 201. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 202 pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar să verificăm amenamentul 204. S-a încheiat votul. Se adoptă și acesta. 203 este caduc. 205 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 206 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 207 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm 208. opt S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 209 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 209 se va verifica electronic. 209. Verificare electronică. S-a închis votul. 210 vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, și a doua parte se adoptă. 211 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 212 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 214 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 215 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 216, este caduc, 217 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 218, este caduc, 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 220 și 221 sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 220 și 221 pentru împotriva abțineri 223 este caduc. 224 pentru împotriva abțineri se respinge. 225 pentru împotriva abțineri se adoptă. 226 pentru împotriva abțineri se adoptă. 227 pentru împotriva abțineri se Cred că se adoptă. Haideți să verificăm. La 227, vă rog să votăm electronic. S-a închis votul, se adoptă. 228 pentru, împotriva, abțineri, verificăm amendamentul 228. 228 se adoptă. 229 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 230 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 231 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm electronic. 231. Verificăm 231. Haideți, oameni buni. Bun, s-a încheiat votul. Se respinge. Nu, nu vă faceți griji. Trecem la 232. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 233, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 234 este caduc, 235 cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 236, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Verificăm partea a doua de la 236. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 238 cine este pentru, Împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm electronic 238. Cine este pentru, împotriva? Nu, haideți să verificăm chiar electronic, nu-mi dau seama cine a câștigat. Cred că se adoptă. S-a închis votul se adoptă într-adevăr. 239, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 240 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, dar vom verifica. 240. Verificăm la 240. Se adoptă. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 242 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 242, cred că se respinge. Dar nu pot să-mi dau seama, verificăm electronic 242. În 242 se adoptă. 243. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 244. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 244, vă rog. Se adoptă. 245. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 246 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm electronic. Cred că se respinge, dar nu. Pot să bag mâna în foc. 246. Verificare electronică. S-a închis votul. Îmi cer scuze, da, se respinge. 247, 248, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. 2, 4, 9 este caduc. 250 este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 251, 50 este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 252, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 253, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 254, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 255 nu este pentru? Împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 255. Verificare electronică. S-a închis votul. Se respinge. 256. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 257 și 258 împreună. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ba nu, este caduc, îmi, e, se respinge, îmi pare rău. 259, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 260, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 261, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 262, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 263, pentru, împotriva, abțineri se respinge. 264 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 265 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 266 este caduc. 267 până la 270 se votează împreună. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 271 este caduc. 272 este caduc. Amendamentul 1. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm rezoluția în ansamblul său, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 7 uh, împotrivă, 7 abțineri. Felicitări raportoare. Mulțumesc mult. Acum ce urmează să facem? Votăm pe SAE. S-a distribuit lista de vot? Examen und wegen other institutions. Ah ja, alles klar. Ja, okay. Ich Ja. Das ist mit die erste. Genau. Ja. We vote now other institutions. Votăm acum celelalte instituții. Dacă sunteți un pic uh, disciplinați, vom putea să scăpăm mai repede. Votăm celelalte instituții. institutions. Celelalte instituții. Raportorii sunt Bart Stas și Benedict Iavor. Doresc raportorii să ia cuvântul? Nu. Votăm pe SAE. Votăm la SAE mai întâi, punctul 45 de pe ordinea de zi. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Asta înseamnă că trecem la amendamentul. Trecem direct la decizia. Nu, votăm amendamentul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Decizia de a acorda descărcare de gestiune, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Descărcare de gestiune se face aici un vot prin apel nominal, mai lipsesc doi membri care nu au votat. Încă lipsesc două voturi. Ar fi bine să și scoateți cartelele. Bun, s-a închis votul. 20 la 4. Mulțumesc. Amendamentul 4. Cine este pentru?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 Trecem la Consiliul European și la Consiliul Uniunii Europene. Dacă votați plus, amânați descărcarea de gestiune. Nu sunt amenamente, trecem direct la vot. Votați plus pentru a amâna, votați minus pentru a acorda descărcarea de gestiune. S-a deschis votul. Încă nu s-a închis votul. Dacă votați, Dacă votați minus, înseamnă că doriți să acordați descărcare de gestiune. Și dacă votați plus, doriți să amânați acordarea descărcării de gestiune. Deci minus acordați, plus amânați. Dacă vreți să amânați, trebuie să vă schimbați votul acum dacă ați votat greșit. Mai sunt alte întrebări? Încă ne lipsesc două voturi. S-a încheiat votul. 22 pentru. Da, o bună bază de negociere.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 21 la 1, felicitări raportorilor. Curtea de Justiție. Amendamentul 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la decizia de a acorda descărcare de gestiune vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, Ba nu, a fost retras. Amendamentele 1 și 4 retras. Trecem la amendamentul 5. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 6. Pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm la, la amendamentul 6. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotriva abțineri se ad... va verifica. Verificăm amendamentul 9 electronic. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotriva abțineri nu, la 16, cine este pentru, împotriva, abțineri,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 împotriva, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Rezoluția în ansamblu său, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Ah. S-a închis votul, se adoptă. Curtea de conturi. Amendment 1. In favor. Amendamentul 1 pentru, împotriv, ține să adoptă. Amendamentul 2, 3, 4, 2 și 3 cad, Decizia de a oferi descărcarea, vot cu apel nominal. Se adoptă rezoluția amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă se respinge. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se respinge. 7 pentru împotriva abțineri să verificăm uh, amendamentul 7. Amendamentul 7. Haideți să-l verificăm. S-a închis verificarea și se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se respinge. 10, 4 părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se respinge. Prima parte, a doua parte pentru împotriva abțineri se respinge. Treia parte pentru împotriva abțineri respinsă. A patra parte pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri se respinge, 12 cu amendament oral fără obiecții pentru împotrivă a nu, 12, da, se verifică. Cred că se adoptă. Și se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri se uh, respinge. 15 pentru. Verificăm 15. 15. Se verifică. Și se adoptă. Scuze, n-am putut să văd. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă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 împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Putem verifica, vă rog, 25. S-a închis verificarea și se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm din nou. 27, deci amendamentul 27 am verificat și s-a adoptat. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 29 pentru, împotrivă, abțineri respins, 30 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rezoluția, vot cu apel nominal, s-a deschis votul și s-a închis și vă mulțumesc. Felicitări raportorului. Descărcarea pentru Comitetul Economic și Social, amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Decizia de a cădea descărcarea, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis 22 la 4. Rezoluția acum. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Da, verificăm 5, verificăm. Și se uh, adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri respins. 9 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 9. Haideți să verificăm amendamentul 9. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 12. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm amendamentul 12. Și se închide și se adoptă. Pare rău, dar nu era foarte clar. Iar 13 uh, pentru, împotriva, abțineri, respins. 14 pentru, împotriva, abțineri, respins. 15 pentru, împotriva, abțineri, respins. 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Rezoluția, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. 23. S-a închis 23 la 3 și felicitări raportorilor. Comitetul regiunilor. Acum amendamentul 1 și 2 pentru împotrivă abțineri se respinge. Decizia de a acorda descărcarea avut cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Rezoluția. Amendamentul 3 pentru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 Rezoluția acum, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. Chis votul. Felicitări raportorilor. Ombudsmanul acum. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 s-a închis. Felicitări raportorului. Acum, Autoritatea de Protecție a Datelor 1 pentru împotriva abținerea adopt, se adoptă decizia de a acorda descărcarea. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Mulțumesc. Trecem la rezoluție. Amendamentul 3. cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 4. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotriva, abțineri, se verifică. Amendamentul 6. Se adoptă. 7 caduc, 8 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 9 pentru, împotriva abținerii se adoptă 10, pentru împotriva abținerii se adoptă 11, pentru împotriva abținerii se adoptă 13, pentru împotriva abținerii se adoptă 13, pentru împotriva abținerii se adoptă. Libe 1, pentru împotriva abținerii se adoptă 2, 3 nu se votează, 4 pentru împotriva abținerii se adoptă 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Haideți să votăm în bloc acum 6 până la 12, vă rog. Putem vota în bloc, da? șase pentru împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 8 până la 12 în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția acum vot cu apel nominal și S-a deschis votul. S-a închis votul și felicitări raportorului. Äh, We could We could do now the joint undertakings if you would like. If still... Acum, dacă mai aveți energie, putem să mai facem uh, întreprinderile uh, comune, dacă vreți. Nu plecați. Nu plecați, stați, stați, nu plecați. Don't go away. Yeah. Are you, are you ready to vote on the joint undertakings now as we are really... Putem vota pe întreprinderile comune acum, dacă vreți. Okay, forget about <laughs> <laughs> Nimeni nu mai vrea să facă întreprinderile comune. E foarte trist. Continuăm mâine la ora 9 cu descărcarea comisiei. Atunci, dar vă rog, 9 înseamnă 9. Vă rog frumos. I just, I just want to thank you, Chair, because... Mulțumesc, doamnă președinte, să vă mulțumesc pentru că ați votat super bine, ați votat foarte bine. Mulțumesc. Ja, ja und ihr war das beste Publikum, das ich je hatte. <laughs> so ungefähr. Ja, we, yeah, the meeting is closed. Se încheie ședința și mâine dimineață la ora 9 ne vedem aici pentru a continua voturile pe descărcarea comisiei. Vă mulțumesc pentru disciplină și s-a suspendat ședința.